Pan Przewodniczący! Uh, colleagues, please take a seat. Dragi colegi, vă rog să vă ocupați locurile în sală. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, am o informație tristă, o veste tristă pentru dumneavoastră. Dacă îmi permiteți, voi spune și eu câteva cuvinte, dragi colegi. O comunicare tristă. Domnul Angelo Vasalo, în etate de 57 de ani, primar în regiunea Polica din uh, Italia, a fost asasinat noaptea trecută de Camora în timp ce se îndrepta spre casă. Asta a fost sâmbătă spre duminică noaptea a fost un mare luptător pentru protecția mediului, dar a luptat și împotriva infiltrării crimei organizate în regiunea sa. A avut un contact excelent cu cetățenii săi. Să nu subestimăm rolul crimei organizate în unele din statele membre. Să fim așadar solidari pentru a extirpa acest rău al societății noastre să fie astfel încât uh, acest sacrificiu al lui Vasalo să nu fi fost inutil. Vă rog acum, alături de mine, să vă ridicați în picioare pentru un moment de reculegere. Vă mulțumesc. So now, colleagues, we proceed to our vote. Stimați colegi, trecem la sesiunea de voturi. Văd că domnul Karim dorește o intervenție pe punct de procedură. Mr. President, thank you. Domnule președinte, vă mulțumesc. În mai puțin de 48 de ore de acum, uh, musulmanii vor sărbători și restul lumii își va aminti de um, atentatele din 11 septembrie. A fost anunțată arderea Coranului în mai multe rânduri, act care a fost deja condamnat uh, de Casa Albă și de Guvernul Statelor Unite și sper că va fi condamnat și de acest Parlament. The extreme act of corruption actul extremist al arderii unui caran este un act al unui individ și al adepților săi și nu trebuie nici de cum identificat cu o acțiune comună a creștinătății sau Occidentului. Toată lumea trebuie să știe că nimic nu se va întâmpla ca și consecință a acestei ardere a cărții sfinte musulmane. Este o, un act izolat al unui om care va fi izolat în continuare de către comunitatea internațională.